Uniunea Europeană care să nu fie doar o Uniune economică, ci și o adevărată Uniune politică, o Uniune cu adevărat europeană. Mulțumesc! Doamna președinte, mulțumesc! Aici se încheie dezbaterea pe marginea acestui subiect. Votul va avea loc mâine la ora 12. Ora all'ordine del giorno c'è la relazione. Trecem acum la punctul următor de pe ordinea de zi. E vorba de raportul doamnei Sofie Oconi etichetarea electronică a bovinelor. Dau cuvântul imediat doamnei raportor pentru 4 minute. Merci, madame la Mulțumesc, doamnă președinte. Stimați colegi, acest text este important pentru că are două obiective. 1. Dezvoltarea progresivă și armonioasă a identificării electronice a bovinelor cu clauză de revizuire peste 5 ani pentru o trecere eventuală la o identificare electronică obligatorie. Cel de-al doilea punct important din acest regulament se referă la simplificarea procedurilor administrative în ceea ce privește adăugarea unor mențiuni facultative la, uh, pe etichetele pachetelor de carne. Astăzi am uh, adus acest dosar în plenară pentru că doresc să corectez niște uh, mici erori care au apărut la votul în Comisia Envi. Și asta s-a întâmplat uh, din uh, cauza că au intervenit serviciile Comisiei. După ce m-am consultat cu mai mulți experți, propun astăzi să adoptăm trei amendamente care au un singur obiectiv și anume să corecteze aceste incoerențe și să clarifice textul. Amendamentele mele 45 și 47 reprezintă niște corecții de ordin pur tehnic. Amendamentul 46 însă propune ca simplificarea procedurii de etichetare facultativă să nu intre în vigoare decât la 1 ianuarie 2014. Și vă amintesc că aceste mențiuni facultative trebuie să fie obiective uh, și uh, să poată fi verificate de autoritățile competente și să fie ușor de înțeles de către consumatori. Trebuie să evităm orice fel de temere nefondată și de aceea aici am precizat încă o dată faptul că autoritatea competentă trebuie să verifice caracterul de adevăr al mențiunilor facultative și că sancțiunile evocate la articolul 22 alineatul 4a sunt aplicate. Vorbim aici de mențiunile facultative și nu de cele obligatorii care țin de originea cărnii. Vorbim de niște informații comerciale utilizate de operatori pentru care trebuie simplificate regulile. În ceea ce privește identificarea electronică a bovinelor, suntem cu toții de acord cu faptul că trebuie să ne îndreptăm către acest obiectiv, și anume identificarea electronică a bovinelor. Nu susținem ideea de a obliga sectorul agricol să aplice această măsură imediat în mod obligatoriu. Sunt legiuitor și consider că astăzi avem o responsabilitate față de legile pe care le votăm și care au impact economic. Sectorul producției de carne în Europa și sectorul creșterii bovinelor mai ales sunt astăzi afectate, au de suferit, iar noi, legiuitorii, nu putem să constrângem aceste sectoare să cheltuiască și mai mult. Nu e vorba aici de o problemă de sănătate publică, este vorba de ideea de a implementa identificarea electronică pentru o mai bună trasabilitate a bovinelor, care se va impune cu timpul în sector. Vom vedea peste cinci ani dacă tehnologia este sigură și dacă cei din sector sunt gata să o adopte. Poate că atunci și uh, conjunctura economică va fi mai bună. În ceea ce privește a doua parte și anume etichetarea. Nu este vorba aici de o uh, punere sub semnul întrebării a uh, etichetării facultative. Nu dorim să o suprimăm, trebuie să fie clar ci dorim doar să simplificăm sistemul, să simplificăm procedura. Vă explic uh, foarte simplu. Etichetarea cărnii se face la fel pentru toate tipurile de carne. Pentru carnea de vită și de mânzat, procedura a fost uh, complicată din cauza uh, bolii vacii nebune. Eu vă spun, haideți să păstrăm sistemul facultativ, dar haideți să și simplificăm sistemul. Pentru că noi avem responsabilitatea acestei uh, complexități administrative europene. Noi trebuie să facem tot ce putem ca să simplificăm procedurile pentru cetățeni. Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc, dragi colegi. Mulțumesc. Doamna comisar Reding are cuvântul. Doamnă președinte, Comisia este recunoscătoare Parlamentului European pentru sprijina, sprijinul acordat de Parlament cu privire la noile reglementări referitoare la etichetarea facultativă a cărnii de vită și de mânsange și la cele cu privire la identificarea electronică a bovinelor. Vreau să-i mulțumesc doamnei Oconi pentru angajamentul de care a dat dovadă. Sper că acest angajament se va fructifica cu un acord în primă lectură. Un astfel de acord acord ar fi într-adevăr o mare realizare, pentru că toate aceste noi reglementări ar putea contribui la creștere pentru toți actorii implicați. Cu toții suntem de acord că sistemul actual de trasabilitate este eficient din punct de vedere al protecției consumatorilor. Identificarea electronică însă va accelera procesul și va îmbunătăți trasabilitatea tuturor alimentelor. Astfel vom reuși într-adevăr să garantăm securitatea alimentară și uh, vom reuși să contribuim la reducerea poverilor administrative prin reducerea uh, complexității procedurilor. Deci, noi, în momentul de față, trebuie să adoptăm legi europene care să-i ajute pe crescătorii uh, și producătorii europeni să se, adopt, să se adapteze modificărilor, schimbărilor existente în întreaga lume în momentul de față. În momentul uh, acesta avem reglementări care acoperă carnea de vită prin urmare, nu trebuie să avem o nouă procedură cu privire la etichetarea cărnii de vită și de mânzat. Operatorii care respectă regulamentele orizontale în vigoare în momentul de față au dreptul să uh, eticheteze în concordanță și pe viitor, asigurându-se, bineînțeles, că informațiile oferite sunt uh, discutate cu autoritățile competente și nu induc în eroare consumatorii. Să nu uităm însă că toate aceste reglementări cu privire la etichetarea facultativă au fost considerate a fi o povară administrativă mult prea mare la nivel european. Să tot discută despre reducerea poverii administrative și iată că instituțiile europene acționează în concordanță și, uh, bineînțeles, toate instituțiile fac acestea, acest lucru, inclusiv Parlamentul European. Mulțumesc, doamnă comisar. Acum, doamna Gerling. Un minut. Thank you, Madam President. Uh, just to clarify... Mulțumesc, doamna președinte. Doar pentru a clarifica lucrurile, domnul Nicholson, care în principiu este raportorul din partea Comisiei Agri, are oarecare întârziere în călătoria sa, va ajunge curând, însă intervine în locul său. Aș dori să mulțumesc uh, serviciilor dumneavoastră pentru că îmi dați voie să pronunț, de fapt, discursul pe care dânsul dorea să-l pronunțe. Uh, n-aș vrea să prelungesc prea mult această dezbatere pentru că uh, știu care am o anumită experiență în acest domeniu și știu că uh, e mai bine să mă limitez la câteva observații despre modul în care funcționează din punct de vedere tehnic sistemul. Știm că un, sistemul s-a confruntat uneori cu o poziție foarte virulentă. Știm că în anumite domenii nu funcționează în mod eficient. Uh, unii chiar au spus că fermierii nici nu consideră acest sistem a fi unul corect, eficient, uh, bine gestionat. Însă reprezintă un prim pas. Interoperabilitatea acestor date necesită mai mult timp. Spre exemplu, dacă ne uităm la modul în care sistemul din Regatul Unit se poate integra în uh, sistemul european per ansamblu. ar putea să l punem întrebarea de ce să utilizăm în continuare acest instrument dacă există atât de multe ezitări. Și mă refer aici la utilizarea acestui sistem pe o bază facultativă. Știu că fermierii sunt uh, îngrijorați în momentul în care uh, discutăm despre ecocondiționalitate și îndeplinirea criteriilor legate de ecocondiționalitate. Uh, haideți să îi asigurăm că nu li se va întâmpla nimic rău prin intermediul acestui raport. Mulțumesc! Grazie, ora uh, do la parola agli oratori a nome... Mulțumesc și acum dau cuvântul oratorilor în numele grupurilor politice și din partea PPE are cuvântul domnul Peter Lise, dar nu-l văd în sală atunci va fi înlocuit de doamna Ayuso. Mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc, doamna comisar. Mai întâi, doamna comisar, aș dori să vă mulțumesc pentru eforturile mari pe care le-ați făcut atât dumneavoastră cât și doamna Oconi pentru a ajunge la un consens. În ceea ce vrește cele două subiecte care, uh, pe care le discutăm, trebuie să vă spun că sunt absolut de acord cu propunerea pe care a făcut-o comisia uh, referitor la etichetarea electronică a cărnii de vită. Dar nu pot să spun același lucru și în ceea ce privește de sistemul de etichetare voluntară facultativă a cărnii de vită. Comisia a propus să înlăturăm acest lucru, însă nu mi se pare oportun și nu mi se pare acceptabil. Acest sistem de etichetare a avut un rol deosebit de important în restabilirea încrederii consumatorilor europeni în carnea de vită și de mânzat care există pe piața Uniunii Europene. Și argumentul pe care l-a utilizat Comisia și anume o, o sarcini administrative prea mari, nu, nu este un argument foarte bun. Este un argument care este foarte bine cunoscut deja de către administrații. Și pentru că acest mecanism să funcționeze foarte bine, putem face acest lucru. aș dori să vă amintesc faptul că în țara mea există uh, 180 de uh, solicitări de etichetare de carne bovină uh, în, în Spania, comparativ cu alte țări unde există doar 32 de solicitări. Etichetarea pe bază facultativă este foarte eficientă în momentul în care vrem să știm exact ce fel de produse avem pe piață. Consumatorul știe foarte bine ce cumpără și ce consumă. Consumatorii însă nu știu foarte bine când e vorba de etichetare facultativă și când e vorba de etichetare uh, obligatorie. Și de fapt ceea ce interesează cel mai mult pe consumator este uh, calitatea produsului și etichetarea facultativă pare a fi o soluție foarte bună. Iată, acestea sunt informațiile pe care le avem la dispoziție pentru a putea face o alegere în cunoștință de cauză. Regulamentul 1760 nu este unul perfect, însă ne permite să evităm anumite dificultăți uh, dacă am înlătura articolele 16, 18 și 19, pentru că ne-am aflat într-un nou sistem, un nou sistem de notificare prealabilă și un sistem de control o soluție pentru a îmbunătăți modul în care funcționează sistemul actual este să avem anumite norme sectoriale specifice pentru carnea de vită, așa cum există și pentru alte produse. Am putea transpune acest lucru, spre exemplu, normele care există pentru carnea de pasăre și așa mai departe. Și cred că Comisia ar trebui să se gândească la acest aspect. Apoi, etichetarea reprezintă un, are un rol deosebit de important pentru a avea și a menține încrederea consumatorului și este un punct de vedere pe care noi l-am apărat totdeauna în acest Parlament și nu înțeleg de ce acum Comisia vrea să schimbe lucrurile, cu atât mai mult cu cât ne aflăm într-o situație atât de dificilă. Mulțumesc! Grazie per il... Mulțumesc! Are cuvântul acum doamna Rod Berend. Trei minute. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Stimați colegi, cu 15 ani în urmă eram președinta unei comisii. Era tocmai în timpul exploziei bolii uh, vaccine bune. Ei bine, dacă cu 15 ani în urmă am fi fost la fel de precauți ca și astăzi, cu siguranță epidemia nu s-ar fi răspândit într-o asemenea măsură. Iată, Astăzi suntem uh, cât se poate de precauți. Avem nevoie oare de criză pentru a acționa corect? Doamna raportor spunea că aici nu e vorba despre siguranța, sănătatea publică. Ba da, e vorba tocmai de politica privind sănătatea publică. Recunosc că introducerea unui sistem de etichetare facultativă a cărnii de vită și de mânzat ar implica anumite eforturi. Tocmai de aceea eu propuneam să avem o perioadă de tranziție de 10 ani. 10 ani propusesem eu. Dar până și asta majoritatea a considerat prea mult. Uh, colegii mei doresc ei să se prezinte în fața alegătorilor și să spună fără niciun fel de tremur în voce că au într-adevăr de gând să protejeze sănătatea publică până și ultimul țăran ar putea să, să introducă această etichetare facultativă în decursul a 10 ani. Iar acum, în ceea ce privește etichetarea, identificarea electronică, am introdus sistemul pentru a arăta consumatorilor cum au crescut, cum au trăit uh, bovinele înainte de a fi sacrificate. Acest sistem oferă informații vitale care sunt, de altfel, folosite în toate statele membre. Acum, doamna uh, Uh, raportor spune că toate acele condiții impuse uh, sistemului trebuie să fie lăsate la o parte. Credeți că un sistem po- poate fun- funcționa fără uh, a avea la baza sa anumite condiții? Ce autoritate poate controla un sistem, funcționarea unui sistem care nu implică respectarea niciun unui fel de condiții? Ei bine, din fericire, Comisia pentru Mediu și doamna raportor este membri acestui, acestei comisii, uh, a decis cu o majoritate covârșitoare păstrarea sistemului așa cum arată el în momentul de față și cer colegilor să voteze pentru amendamentele Comisiei pentru Mediu mâine. Și încă ceva, stimați colegi, cred că am putea să ne gândim la o eventuală simplificare din punct de vedere a administrativ a sistemului. Dar, pentru a face lucrul acesta, ar trebui să renunțăm uh, la povara administrativă, să ajutăm autoritățile, să simplificăm sistemul în sine, dar lucrul acesta este unul uh, sau această acțiune este una de durată. Eu consider că în momentul de față trebuie să ne gândim la cetățenii europeni și prin urmare trebuie să respectăm dorințele exprimate de Comisia Envi. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! În numele ALDE, doamna Manner. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar. Înainte de toate, doresc să îi mulțumesc doamnei Oconi pentru munca excelentă pe care a depus-o în legătură cu acest subiect foarte tehnic și foarte dezbătut. Siguranța alimentară este un subiect care trebuie să ne preocupe. Nu trebuie în niciun caz să se repete situația din anii 90 cu criza encefalitei spongiforme bovine un element in, important în uh, monitorizarea lanțului alimentar este să fie cunoscute animalele. Fiecare exemplar trebuie să figureze într-un registru și monitorizarea animalelor trebuie să fie tot mai bine dezvoltată. Identificarea electronică nu a fost uh, introdusă în, legisla- în legislația actuală, există doar aceste uh, crotale la urechi despre care s-a vorbit. Foarte adesea, Ehm, mi se adresează întrebări legate de aceste ehm, mărci, aceste ehm, crotaluri aplicate animalelor la urechi. Și eu cred că e momentul ca dispozitivele să fie dezvoltate și mai mult. Comisia a făcut progrese și constat că întregul dosar avansează cu pași repezi. Din păcate, identificarea electronică este încă facultativă, dar uh, asta înseamnă și că întreprinderile vor avea timp să o introducă treptat. În sistemul actual au existat foarte multe lacune, iar uh, practicile sunt încă diferite între statele membre. Anumite state membre nu au utilizat deloc acest sistem. De aceea ar fi bine ca sistemul să fie clarificat de dragul consumatorilor. Vă mulțumesc! Mulțumesc! În numele ECR, acum domnul Wojciechowski, un minut. Dziękuję pani przewodnicząca. Grupa konserwatystów i reformatorów. Mulțumesc, doamna președinte. ECR susține raportul. Vreau să o felicit pe doamna raportor. Noi suntem pentru o etichetare electronică. Uh, sistemul acesta trebuie să fie facultativ. Trebuie să ne amintim că introducerea unui astfel de sistem reprezintă un pas greu de realizat, cu anumite costuri, mai ales pentru fermierii mici. Și de aceea trebuie să menținem sistemul pe o bază facultativă. În ceea ce privește etichetarea cărnii de vită, evident că trebuie să ținem seama de necesitatea de a eticheta în mod clar carnea din, provenind din animale clonate. Deocamdată poate nu este subiectul principal de discuție, însă dacă o astfel de carne este uh, lansată pe piața aceasta, trebuie să fie clar identificată. Mulțumesc, care cuvântul acum domnul Rossi. Queste proposte di direttiva, cum hanno già Vă mulțumesc. Acest proiect de directivă nu se poate bucura de sprijinul nostru dacă nu va fi modificat prin intermediul amendamentelor. În ceea ce privește identificarea electronică, avem nevoie uh, de mai multe informații. Caracterul facultativ este ok. În ceea ce privește etichetarea facultativă, noi considerăm că informațiile suplimentare nu trebuie să fie incluse pe etichetă. Spre exemplu, uh, furajele sau uh, locul în care se află crescătoria aceste informații sunt însă vitale, deoarece ne ajută sau ajută la diferențierea cărnii. Acest sistem facultativ este însă respins de către comisie, drept fiind mult prea costisitor. Dar haideți să lăsăm crescătorul să decidă dacă sistemul este o povară sau nu. Noi considerăm că aceste decizii nu fac decât să să sprijine um, anumiți producători în detrimentul altora. Domnul Griffin. Mulțumesc. Acest sistem ar afecta foarte puțin Marea Britanie pentru că sistemul britanic este deja foarte eficient. Însă, mai mulți alegători mi-au spus că se tem că tot ce ține de transportul animalelor vii poate fi utilizat, până la urmă orice prevedere poate fi utilizată pentru a facilita transportul animalelor la abator pe distanțe lungi, un lucru inutil în epoca modernă în care avem uh, congelatoare performante și uh, practică ce trebuie eliminată. Oricine este interesat de bunăstarea animalelor trebuie să uh, uh, își dorească ca uh, carnea provenită din sacrificare rituală să fie etichetată pentru ca consumatorul să poată alege. Mulțumesc! Grație! Mulțumesc! Acum urmează ceilalți vorbitori, în primul rând domnul Schnellhardt, 1 minut 30. Doamnă președinte, doamnelor și domnilor, S-a spus deja că în trecut, uh, pe când uh, ne confruntam cu epidemia vaccinului, bune, am introdus o serie de reguli care aveau drept obiectiv re obținerea încrederii necesare în carnea de vită și de mânsat. Aceste reglementări au uh, dus nu doar la obținerea încrederii, ci și la creșterea competitivității pe piață. Și prin urmare, eu nu sunt de acord cu renunțarea la tocmai aceste reglementări care și-au dovedit uh, sau au fost încununate de succes în trecut. Bineînțeles, însă trebuie să ne gândim la simplificare și doamna raportor a făcut o serie de propuneri în acest sens în raportul său. Articolul 7, vă amintesc de articolul 7. Uh, spre exemplu. Oare sistemul propus de către Comisie ne oferă posibilitatea de a uh, evalua rezultatele aplicării acestui sistem la nivel uh, european sau evaluarea trebuie să fie făcută la nivel național? Oare știe Comisia răspunsul la această întrebare? Uh, Bine, în ceea ce privește identificarea electronică, mi-aș fi dorit mai multe detalii. Unii spun că această identificare nu funcționează. Prin urmare, haideți să-i lăsăm pe tehnicieni să creeze produse mai bune pe viitor și abia mai apoi să introducem aceste sisteme de identificare. Dar să nu uităm că acest sistem trebuie să fie unic pentru că vizează o piață unică. Iar acest sistem poate să fie orice din punctul meu de vedere, electronic sau nu. Dacă însă e să ne, să ne aplecăm uh, atenția la cele spuse de fermieri, atunci vom vedea că fermierii sunt mai degrabă fav- favorabili acestui uh, tip de identificare electronică. Urmează domnul uh, Arsenis. Mulțumesc, doamna președinte. Doamna comisar, dragi colegi, îmi pare rău să constat încă o dată că Parlamentul nostru și Comisia ENVI sunt pe cale să voteze anumite amendamente referitor la sistemul de identificare a animalelor. Însă ar trebui ca și cetățeanul să poată să priceapă ceva din acest sistem. Oare cetățeanul va considera că astfel protejăm interesele sale, interesele uh, întreprinderilor mici și mijlocii? Nu cred că e cazul. Apoi, în ceea ce privește trasabilitatea, dacă ne uităm și la sistem și dacă îl utilizăm în mod corect, o etichetare corectă, ne va permite în, să avem o adevărată plusvaloare în beneficiul cetățenilor noștri. Vreau să o felicit pe doamna Roth Berend, care a făcut o muncă deosebită în acest sens. Și aș dori ca în ședința plenară să putem să revenim asupra unor decizii luate în cadrul Comisiei ENVI, să se țină seama și de drepturile pe care le au cetățenii europeni, să se țină seama de aspectul de sănătate publică în întreaga Uniune Europeană. Grazie. La parola all'onorevole Reimers. Mulțumesc. Dau acum cuvântul domnului uh, doamnei Reimers. Doamnelor și domnilor, stimați colegi, doamnă comisar, cred că trebuie să înțelegem că vorbim aici despre două teme diferite. Nu voi vorbi despre etichetarea facultativă a cărnii de vită și de mânzat, ci voi vorbi despre identificarea electronică a bovinelor. Și aici Domnule Schnellhardt, nu pot decât să obiectez la cele spuse de dumneavoastră. Crescătorii de ovine ne spun cât se poate de clar că au probleme legate de identificarea electronică. Acele acele sisteme de identificare nu cad pur și simplu de, de pe corpul animalelor, ci pur și simplu tehnica eșuează din când în când. Prin urmare, nu putem să promovăm acest sistem de identificare electronică atâta timp cât uh, el nu este perfect. Eu nu mă exprim împotriva acestui sistem, ci pur și simplu vă spun că avem nevoie de timp pentru a-l dezvolta, pentru ca acest sistem să fie într-adevăr funcțional. E important și din punct de vedere al sănătății publice să ne asigurăm că acest sistem de identificare electronică funcționează bine. Atâta timp cât nu există siguranță și uh, siguranța nu poate fi asociată sistemului de identificare electronică, eu nu consider că acest sistem trebuie să fie obligatoriu. Urmează domnul în un minut. Doamnă președinte, am uh, îngrijorări în legătură cu această propunere de dispozitive electronice pentru identificarea electronică a bovinelor. Eu am uh, m-am ocupat de uh, această situație la nivelul ovinelor și știu că în trecut au existat foarte multe probleme legate de identificare electronică. Dacă acest sistem este introdus, trebuie să rămână facultativ și nu trebuie să uh, se reanalizeze peste cinci ani în vederea introducerii obligatorii a acestui sistem, după cum doresc unii colegi. Sistemul britanic de identificare a vitelor funcționează foarte bine este bazat pe preferințe de lucru și nu ar trebui ca agricultorii noștri să se teamă de penalizări dacă echipamentul dă erori. Crotalierea uh, ovinelor a fost una foarte problematică pentru agricultorii britanici. În uh, țara noastră, uh, animalele stau șase luni la pășunat, deci e foarte probabil să își piardă dispozitivul piața de vite, piața cărnii de vită începe să-și revină ușor, ușor după ani de zile când a lucrat în pierdere. Avem o concurență foarte puternică din cauza importurilor externe și trebuie uh, uh, să uh, salvăm acest sector. Introducerea obligatorie identificării lar în îngenunchea. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Fernandez, un minut 30. Obrigado, senhora Presidente. A segurança alimentar constitui uma preocupação dos cidadãos europeus. Mulțumesc, doamna președinte. Trebuie să ținem seama de îngrijorările cetățenilor. Noi trebuie să informăm cetățenii, trebuie să explicăm care este obiectivul acestui proces. Trebuie să facem în așa fel încât acest proces să nu fie unul birocratic, carnea de vită are, sectorul acesta al cărnii de vită are o importanță deosebită. Noi trebuie să împiedicăm difuzarea unei informații eronate în ceea ce privește informațiile importante, cum ar fi rasa animalului respectiv, proveniența și așa mai departe. Informarea consumatorului și acest regulament trebuie să dea un răspuns pentru toate aceste uh, probleme. Carnea de vită, carnea de mânzat reprezintă un subiect uh, important în Uniunea Europeană. Nu uitați că avem presiuni foarte foarte mari din partea țărilor terțe pe acest uh, segment de activitate. Produsele care sunt importate trebuie să beneficieze de aceleași uh, cerințe. Trebuie să fie o carne etichetată cu reguli clare, cu un sistem de control clar echivalent pentru toate uh, statele membre. Dacă ne uităm la această, această logică a regimului comunitar,

Grazie. La parola all'onorevole Bizzotto. Care Un minut. delle carni bovine è una decisione senza senso. Dacă se elimină etichetarea facultativă a uh, bovinelor, acest lucru nu are sens. Este un prejudiciu pentru consumator și pentru producător. Există alte posibilități pentru a proteja consumatorul trecând, spre exemplu, pentru un sistem mai transparent. Eliminarea etichetării nu are niciun sens. Această prevedere reprezintă un obstacol pentru buna dezvoltare a acestei piețe și noi ar trebui să ținem seama de criteriile de calitate. Spre exemplu, în Italia, o friptură Uh, jumătate din carnea de vacă de vită utilizată pentru fripturi vine din afară. Deci e foarte bine că e foarte clar că noi trebuie să știm care este proveniența cărnii respective, care, ce fel de rasă, ce calități are. Sistemul de etichetare actual este unul care convine agricultorilor foarte bine și consumatorii știu clar ce cumpără și ce mănâncă. În acest sens trebuie să avanseze Uniunea Europeană. Deci mâine vom vota, mâine vom avea o responsabilitate foarte mare. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Lize, două minute. Vă mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar, stimați colegi. Mai întâi de toate vreau să mulțumesc doamnei Sofie Oconi, care a, a depus eforturi asidue. Discuțiile n-au fost deloc facile în comisie, știți prea bine că pozițiile erau divergente atât la nivel de comisie cât și la nivel de grupuri parlamentare. Însă, cu toate acestea, cred că acest text este o bună bază de negociere. Pentru noi, protecția consumatorilor este o prioritate. Am tras învățămintele din epidemiile cu care ne-am confruntat în trecut, însă în același timp agricultorii noștri ne-au atras pe bună dreptate atenția uh, că trebuie să ne asigurăm că standardele noastre impuse pentru produsele uh, europene sunt respectate și de importuri. Uh, lucrul acesta trebuie să fie realizat fără însă generarea unei birocrații, unei poveri birocratice suplimentare și lipsite de sens. Tocmai de aceea am adus un amendament la articolul 1.14 prin care se stabilește clar că toate datele care, făceau, care vizau în trecut sau făceau parte în trecut din etichetarea facultativă a cărnii de vită și de mânzat vor fi incluse în etichetarea normală pe viitor. Domnul Schnellhardt se întreba pe drept cuvânt cum ne putem asigura că toate aceste prevederi nu, nu vor fi interpretate greșit și nu vor genera informații greșite oferite cu bună știință inform, uh, consumatorilor. Ei bine, trebuie trebuie să ne asigurăm că aceste, această publicitate negativă nu va, avea, nu va putea fi realizată. Sper că vom reuși să găsim uh, sistemul perfect pentru a garanta această ambiție a noastră prin intermediul negocierilor pe care pe viitor le vom purta cu Consiliul. Vă mulțumesc. Urmează domnul Pirilio, un minut și jumătate. La modifica de regulament 1700... Mulțumesc. Modificarea regulamentului 1760 per 2000 referitor la identificarea electronică a bovinelor, uh, duce la suprimarea dispozițiilor legate de etichetare facultativă a cărnii de Uh, vită și mânzat. Și această modificare a regulamentului e foarte importantă dacă dorim să stimulăm o creștere a animalelor de calitate și să ne protejăm consumatorii. Este un mod de a proteja uh, pur și simplu sănătatea. Dacă Comisia slăbește aceste dispoziții, nu este bine. Uh, ce face Comisia greșit este, de exemplu, că dorește prea multe informații uneori. Însă, noi dorim să aducem mai multe informații consumatorilor și o plus valoare produsului. Ă, comisia critică sistemul de etichetare facultativă pe baza unor, ă, unei poveri administrative care nu ar ă, crea și suficiente avantaje. Aș dori să știu cum a ajuns Comisia la această concluzie, pentru că uh,

Colaborarea pe care, bună pe care am avut-o, cred că suntem cu toții de acord că munca doamnei raportor a fost una deosebit de asiduă și fructuoasă. Sunt de acord cu impunerea unui sistem de identificare electronică a bovinelor pe bază voluntară. Cred că aceasta este soluția cea mai bună pentru moment. Poate pe viitor am putea să schimbăm sistemul, dar deocamdată caracterul vol- voluntar este absolut important. De asemenea, Sistemul în sine de identificare electronică a bovinelor este o bună idee pe termen lung, dar să nu uităm care erau pro- problemele generate de această identificare electronică introdusă în, uh, în ceea ce privește ovinele. Uh, crescătorii erau obligați să raporteze lunar datele obținute, iar prin urmare vă dați seama ce povară enormă pentru uh, fermieri. Tocmai de aceea e clar că avem nevoie de un sistem mult mai bine perfecționat. Un sistem esențial dacă e ca Uniunea Europeană să fie un competitor solid pe piața mondială. Mulțumesc! Urmează domnul Do- doamna Dodds, 1 minut 30. Thank you. Mulțumesc, doamnă președinte. În ceea ce privește identificarea electronică a bovinelor, eu susțin ideea unei abordări facultative pentru că uh, astfel se va evita duplicarea sistemelor de gestionare. Astfel, ar trebui să se înlesnească administrația administrarea pentru agricultori și autoritățile responsabile. Ar trebui ca fiecare să poată alege, fiecare stat să poată alege sistemul cel mai adecvat pentru agricultorii săi. În Regatul Unit, majoritatea agricultorilor nu utilizează un astfel de sistem de gestionare. Ar fi uh, incorrect ca uh, identificarea electronică să devină obligatorie mai ales uh, povara pentru consumatori și contribuabili ar fi inutilă. De asemenea, s-ar ajunge la o birocrație inutilă din partea Comisiei. Uh, nu a fost posibilă până acum o rată uh, de corectitudine de 100% și dacă Comisia nu are, nu va avea o abordare mai pragmatică, atunci agricultorii din Irlanda de Nord și din Regatul Unit și din Europa în general vor fi penalizați în cadrul regulilor de ecocondiționalitate. E foarte important ca cei de la Comisie să rezolve problemele din sectorul ovinelor înainte de a impune alte reguli inutile pentru carnea de vită și produse lactate trebuie să avem în vedere faptul că flexibilitatea nu uh, garantează neapărat o ameliorare a competitivității. Trebuie să nu uităm că e foarte important ca și consumatorii să primească informațiile, toate, uh, informațiile cele mai relevante. Vă mulțumesc! Grazie, ora la parola agli oratori. Mulțumesc, urmează acum vorbitorii în cadrul procedurii Catch the Eye și are cuvântul domnul Niculescu.

Vă mulțumesc, doamnă președinte, vreau să-i mulțumesc doamnei raportor de asemenea. Bineînțeles, cu toții ne dorim simplificare, localizare, trasabilitate, provară administrativă scăzută, însă cu toate acestea nu dorim să distrugem sau în plus față de acestea nu dorim să distrugem sistemele de identificare electronică existente sau în vigoare, folosite în diferite state membre. Ei bine, tocmai pentru că aceasta este starea de fapt, cred că obiectivul nostru ar trebui acela, să fie acela de a rafina sistemul de uh, identificare electronică și de a transforma acest sistem într-unul cu adevărat uh, european. Pentru ca această ambiție să fie atinsă, compromisul pe care îl discutăm astăzi este unul uh, care ne va ajuta pe viitor. Sper ca acest sistem să intre în vigoare cât mai curând cu putință și nu peste 10 ani. Să nu uităm că fermierii deja s-au confruntat cu o grămadă de probleme în trecut datorită reglementărilor noastre. Nu mai vrem să repetăm greșelile trecutului. Vă mulțumesc! Domnul Scota. Președinte, onorevoli colegi, cum membru Mulțumesc. Doamnă președinte, estimați colegi, Sunt membru la Comisia Agri și la Comisia Envi și am avut ocazia să mă ocup de aceste dosare. Mi se pare că Comisia nu ține cont suficient de uh, punctul de vedere al crescătorilor. Dorește să elimine etichetarea facultativă Astfel, uh, producătorii ar putea să furnizeze informații suplimentare numai dacă doresc, dacă este facultativ. Reprezentanții crescătorilor doresc păstrarea acestor uh, dispoziții. La Comisia Agri lucrăm pentru ca agricultorii să poată comunica uh, cât mai transparent pe tema produselor pe care le vând. Deci, mi se pare că nu e eficient dacă încercăm pe de-o parte să informăm mai bine uh, consumatorul și dacă pe de altă parte eliminăm niște măsuri care oricum sunt facultative și care oricum sunt pozitive. Sincer, nu înțeleg ce rost ar avea o astfel de modificare. Producătorii care doresc să-și promoveze produsele uh, vor fi nevoiți să dea informații suplimentare și să explice tot felul de elemente. Nu înțelegem de ce Comisia nu dorește să le permită să facă acest lucru. Președinte. Domnul Melzer, vă mulțumesc, doamnă președinte. După ce diferite scandaluri au distrus încrederea consumatorilor europeni în alimentele produse în Europa, nu pot fi decât salutate toate acele uh, reglementări care vor uh, ajuta la reconstruirea fundațiilor încrederii europene. Dar aceste uh, reglementări, fie ele cât de salutare or fi, trebuie să fie create în așa fel încât povara administrativă să nu fie crescute. Să nu uităm de faptul că fermierii sunt deja loviți de soartă. Să nu combustibilul, prața combust, uh, prețul combustibilului crește, prețul furajelor crește, etc. Vă gândiți cât, cum ar mai putea suporta oare fermierii europeni și aceste costuri uh, suplimentare rezultate din uh, punerea în aplicare a acestor noi uh, reglementări? Din fericire, iată, Comisia Europeană și-a plecat urechea la nevoile uh, Uh, fermierilor și și-a dat seama că identificarea obligatorie electronică ar fi adus multe dezavantaje multora dintre micii fermieri. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Urmează doamna comisar Reding. Um, mulțumesc, doamna președinte. Dezbaterea a fost foarte interesantă. Am ascultat cu mare atenție diferitele uh, păreri exprimate uh, pe durata dezbaterii în Parlament. Și dați-mi voie să vă spun că din partea Comisiei, noi suntem de părere că propunerea noastră ar reprezenta un plus pentru orice persoană care ține la sănătatea publică, la siguranța alimentară. De asemenea, va fi un pas important și pentru cei care își doresc o reducere a poverii administrative în acest segment de activitate a cărnii de vită. Vreau să vă amintesc că, de fapt, Parlamentul acesta a fost cel care a votat o rezoluție cerând Comisiei să reducă povara administrativă. Și această sugestie a fost, această, acest vot a fost un fost, vot masiv al întregului Parlament. Acum, în ceea ce privește specificitatea anumitor probleme, e adevărat că nu trebuie să menținem niște proceduri specifice uh, de etichetare a cărnii de bovine. Acum, în ceea ce privește etichetarea orizontală, trebuie să știm despre ce vorbim. Este foarte important să notăm faptul că sistemul de etichetare a cărnii de vită conține informații care se referă, de fapt, la calitatea cărnii și nu neapărat la sănătate. Sănătatea și trasabilitatea sunt asigurate printr-un sistem de etichetare facultativ și nu prin sistemul de etichetare obligatoriu. De aceea, Doamna președinte, cred eu că ar fi foarte important ca Parlamentul să voteze pentru acest uh, uh, text, în așa fel încât să putem lansa negocierile necesare. Și acest lucru va reprezenta o dezvoltare a identificării electronice care să fie făcută de cei care își doresc acest lucru. Și, în final, Va trebui să punem capăt vulnerabilității de care dă dovadă sistemul. Va trebui să reducem costurile cu care se confruntă fermierii în acest domeniu. Mulțumesc! Mulțumesc! Are cuvântul acum doamna raportor, doamna Ocuni. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar, stimați colegi. Aș dori să mulțumesc în primul rând raportorilor din umbră care au lucrat la acest proiect într-un spirit constructiv. Aș dori să vă spun că sănătatea publică este pentru mine extrem de importantă. Este vorba de sănătatea cetățenilor, a concetățenilor noștri europeni. Dar trebuie să știți că în niciun caz nu doresc să pun în discuție din nou acest subiect. Există o identificare a bovinelor, nu este electronică, dar există și permite o trasabilitate de mare calitate. Trebuie să spunem, după cum au spus domnul Bafton, doamna Reimer și doamna Gerling, că tehnologia identificării electronice a ovinelor nu este uh, fiabilă 100%. Trebuie deci să uh, așteptăm noi uh, asigurări legate de acest sistem și de fiabilitatea sa, înainte de a decide dacă să uh, îl transformăm într-un sistem obligatoriu. De altfel, eu am acceptat fără niciun fel de probleme să uh, reevaluăm uh, situația peste cinci ani ca să vedem dacă s-au făcut progrese și să garantăm o cât mai bună identificare electronică. Este vorba însă și de o problemă de conjunctură eu nu pun la îndoială uh, sănătatea cetățenilor. Trebuie ca uh, timpul să impună treptat această nouă tehnologie. Un astfel de chip electronic costă un euro pe cap de animal. Uh, și însă mai sunt și alte costuri legate de citirea informațiilor, de prelucrare informatică și așa mai departe și nu uitați că agricultorii noștri suferă din cauza crizei și din cauza lipsei de competitivitate. În al doilea rând, aș dori să-i spun doamnei Bizotto, de exemplu, că nu doresc să uh, suprim etichetarea Uh, facultativă. Deloc, însă după cum bine a spus doamna comisar, nu este vorba aici de suprimarea etichetării facultative, ci de simplificarea sistemului și simplificarea procedurii. Tot ce ține de sănătatea publică a cetățenilor este uh, cu caracter obligatoriu. Deci, în niciun caz nu trebuie să punem la îndoială toate aceste informații legate de etichetare. Aș vrea să mai spun un lucru. Un coleg a spus că s-ar crea un vid juridic uh, legat de etichetare. Vreau să vă confirm că nu este cazul. Trebuie să respectăm regulamentul 1169 per 2011 privitor la informarea consumatorilor. Asta ați spus și dumneavoastră, doamnă comisar. Legislația orizontală acest regulament se referă la toate tipurile de carne, deci carnea de uh, oaie uh, va fi pe același plan cu toate celelalte tipuri de carne. De altfel, toate compromisurile pe care le-am depus eu la Envi au fost adoptate. Vreau să mulțumesc uh, din inimă colegilor și să îi rog să voteze cum le voi indica eu mâine. Și nu uitați că dorim să obținem un acord în prima lectură, dorim ca totul să se realizeze în prima lectură. Conform articolului 57 din regulamentul Parlamentului European, mâine voi cere amânarea votului final al acestei rezoluții. Eu vă propun ca după aceea să mergem direct la uh, trialog și apoi să revenim la plenară ca să supunem la vot în Parlament rezultatul negocierii în prima lectură. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Oconi. Discuția se încheie, iar votul va avea loc mâine la ora 12. Conform ordinii de zi, urmează acum raportul doamnei Flotră referitor la presupusa folosire a unor țări europene de către CIA pentru transportarea și uh, deținere ilegală de prizonieri. Dau cuvântul doamnei raportor 5 minute. Mulțumesc, doamna raportor. Pe durata celor 9 luni